integrate multimodale în Europa. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamnă comisar, cum uh, ajung mai bine de la Weimar la Lisabona? Nu e ușor de răspuns la această întrebare, în ciuda internetului. Unii vor să ajungă repede la destinație, alții vor să călătorească în mod durabil și alții, ca turiști, vor să aibă o rută cât mai interesantă. Seria a călătoriei online oferă o posibilitate limitată de a-ți planifica călătoria, bazându-se în special doar pe sistemul de transport dintr-un singur stat membru. De aceea, din păcate, cetățenii ajung să călătorească în autoturismul propriu. Obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a promova călătoria multimodală, din poartă în poartă, cu un singur bilet. Și asta nu doar într-o singură regiune, ci transfrontalier. În raportul meu venim cu propuneri concrete pentru a fi depășite dificultățile de la ora actuală, care stau în calea unei planificări, unei informări cu privire la transportul multimodal călătorii au nevoie de informații ample, exhaustive, care să le prezinte într-adevăr diferite alternative. E nevoie de acces echitabil și egal la aceleași informații cu privire la călătorie. Acesta este un prim pas. Trebuie să ținem cont de uh, mobilitatea persoanelor cu dizabilități și de mobilitatea vârstnicilor, desigur. Autoritățile locale și regionale trebuie să-și asume importantul rol care le revine, pentru că, până la urmă, călătoria pornește în plan local, de acasă, de la călător. Fără o interconectare a tuturor modurilor de transport, nu vom ajunge la o emitere uh, a biletelor multimodale. Trebuie să existe o rețea în acest sens și trebuie să se respecte, să se definească mai întâi și apoi să se respecte drepturile pasagerilor și drepturile călătorilor, pentru că acestea nu există la ora actuală. Există insecuritate juridică din acest motiv și tocmai de aceea acest domeniu rămâne unul neatrăgător pentru majoritatea. Să sporim atractivitatea călătoriilor multimodale, pentru că nu doar că sunt o soluție eficientă uh, în fața demontării uh, încărcărilor care există acum în transport, ci promovează și turismul și durabilitatea în Europa. Ne așteptăm uh, ca de la Comisie să vină niște condiții cadru, în așa fel încât să avem un prim pas, accesul la informații. Iar în ceea ce privește serviciile de emitere de bilete, să uh, lăsăm uh, acest domeniu să găsească singur soluțiile. Dacă nu vor exista proceduri și progrese până în anul 2020, să intervenim în plan legislativ. Înainte de călătorie și în timpul călătoriei, călătorii ar trebui să aibă parte de informații în timp real cu privire la anumite deranjamente și cu privire la alternative. Pentru asta, bineînțeles că trebuie să ținem cont și de protecția datelor cu caracter personal. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că ei au facilitat găsirea unui acord amplu în plan transpartinic. Aceste propuneri venite din partea Comisiei TRAN pot să fie transmise mai departe Comisiei și Industriei pe fond și sper să ne bucurăm de sprijin la plenară. Mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc și asistentei mele Cezara Petroc. Merci, monsieur. Nous ouvrons le catch the eye avec... Mulțumesc. Domnul Frunzulică. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte important să cerem statelor membre să aibă uh, programe orare comune. Uh, furnizorii de servicii trebuie să construiască pe sinergiile existente și să coopereze uh, pentru a face uh, Uh, planuri de călătorie uh, transfrontaliere și integrate. În felul acesta se pot face progrese până în 2020 dar asta presupune acțiuni uh, legislative. Trebuie să avem sisteme de informații corecte bazate pe furniza de informații date privind transportul urban și Uh, informații care să fie puse la dispoziția tuturor, operator și consumator. Domnul Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αναβάθμιση των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει να γίνει Mulțumesc, domnule președinte. Îmbunătățirea transporturilor europene trebuie să se bazeze pe interesele pasagerului. Așa cum uh, spune pe bună dreptate acest raport, oferirea de informații este un pas în această direcție, dar pentru a dezvolta un uh, sistem multimodal de ticketing, ar trebui ca acesta să fie mai competitiv în ceea ce privește transportul, sistemele de rezervări sau de cumpărat online trebuie să fie mai simple și ar trebui să poată fi folosite de toate categoriile de persoane, inclusiv de vârstnici. Ar trebui să prevedem um, costuri uh, specifice pentru persoanele cu handicap și pentru grupurile uh, cu probleme. În ceea ce privește turismul, sectorul de rezervări ar trebui să fie disponibil în toate limbile Uniunii Europene și să prevină prețuri specifice, să uh, prevadă prețuri specifice pentru familiile cu mulți copii. Ar trebui să ținem cont de asemenea și de pachetul de vacanțe pentru a atrage cât mai mulți turiști. Mulțumesc! zahvaljujem poštovana povjerenice bulc poštovana predsjednice poštovani kolege najprije bih se zahvalio gospodinu mulțumesc doamnă bulc dragi colegi în primul rând dați mi voie pentru excelenta cooperare în redactarea acestui raport. Sunt trei motive pentru care trebuie să facem uh, eforturi suplimentare, Comisia și statele membre. În primul rând avem nevoie de tehnologii informatice moderne, acestea există. Trebuie să uh, eliberăm rapid bilete pentru diferite uh, moduri de transport care trebuie să se complementeze. Un al doilea motiv este că putem să facem economii de uh, energie care va face sectorul de transporturi uh, mai puțin costisitor și va contribui și la îndeplinirea obiectivelor de mediu. Apoi, pentru cetățeni, eliberarea unui singur bilet este o uh, precondiție pentru o călătorie neîntreruptă. Domnul Arnett. Păi- Mulțumesc. Raportorul spune în textul său că există decizia individuală de a merge cu mașina. Pentru mulți oameni este o necesitate, nu o alegere. De la mine la, până la birou am 35 de minute cu mașina sau mai multe ceasuri cu transportul public. Pentru mulți oameni acest lucru e o problemă și trebuie să vedem cum anume Uh, putem interveni și în acest domeniu. În ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, e important până la urmă că avem aceste frontiere terestre. E minunat că putem să mergem într-o țară în alta. Și până la urmă nu uitați că avem și Regatul Unit care este până la urmă o insulă. Costul administrării uh, acestei armonizări va fi mult mai mare decât beneficiul. Mulțumesc. Domnul Iacovcici. Mersi beaucoup, madame le président. Mulțumesc, doamnă președinte. domnule, doamna comisar, știu că sarcina dumneavoastră nu este ușoară și vă mulțumesc că sunteți aici la această oră târzie. Asta înseamnă mult pentru noi, pentru că este o garanție că, într-adevăr, Comisia va încerca să înființeze acest sistem de ticketing multimodal și integrat în Europa. Aș dori să subliniez următoarele. Turismul este un sector crucial pentru multe state membre, în special cele din sudul Europei. Și din acest punct de vedere, dacă facem treabă bună, cred că turismul în Europa ar putea să devină chiar și mai competitiv. Tocmai de aceea trebuie să avem o abordare corectă față de prețurile biletelor, ceea ce este mult mai ușor datorită internetului și trebuie să includem și transportul public în această poveste și vă invit să faceți și schimb de bune practici. Mulțumesc. Vorbitorul este întrerupt. Doamna comisar, aveți cuvântul. Thank you very much, President. And... Uh, Mulțumesc, uh, Doamnă președinte, onorați membri, vrem să-i mulțumim domnului Koch uh, și uh, Comisiei TRAN pentru excelenta muncă la acest raport, care evidențiază cât de importante sunt uh, informațiile de transport multimodal pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Suntem de acord cu accentul pus pe beneficiar Uh, este în conformitate cu spiritul și obiectivul uh, agendei privind piața unică digitală promovată de Comisie. Avem nevoie de toate informațiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de transport, uh, creșterea securității și siguranței, obiectivele de mediu, locuri de muncă și creștere. Atingerea acestor obiective trebuie să fie compatibilizată cu nevoile de mobilitate ale Uh, societății, în esență uh, mobilitatea urbană. Uh, serviciile de informații privind transportul multimodal trebuie să fie mai flexibile. Acest serviciu de informații contribuie la câștiguri de eficiență în sistemul de gestionare a transporturilor, atât transport călător cât și marfă. Acesta este un aspect cheie pentru că permite oferirea de informații uh, fiabile și complete uh, beneficiarului. Uh, în ceea ce fește eliberarea biletelor, uh, Comisia a luat o serie de inițiativă. Trebuie să se ofere uh, călătorilor informații complete și fiabile în legătură cu diferitele moduri de uh, transport uh, fără să fie influențate de chestiuni de câștig trebuie să se dea uh, atenție oricărui semn de competiție uh, neloială. În ceea ce privește mecanismele de uh, trafic rutier, acestea sunt implementate în statele membre. Totuși, nu se poate spune același lucru și în legătură cu informațiile de călătorie de transport uh, existența unor date interoperabile lipsește uh, orarele uh, care sunt fiecare pe un mod de transport sunt o problemă pe care a identificat-o și Parlamentul. Trebuie uh, ca Comisia să promoveze accesul uh, echitabil uh, la date, să se bazeze pe inițiativele existente. Acesta este o piatră unghiulară pentru crearea unor servicii de calitate mai bună și pentru uh, condiții de egalitate pentru furnizorii de servicii. Comisia salută acțiunile statelor membre care doresc să îmbunătățească uh, sistemele de eliberare a uh, biletelor la nivel transfrontalier și o serie de uh, programe cum ar fi Full Service Model, Smart Ticketing Alliance și All uh, Ways Traveling. Uh, furnizarea de informații trebuie să se adapteze necesităților tuturor călătorilor, inclusiv persoanele cu o mobilitate redusă. Un alt punct important, uh, condițiile de piață transparente și nediscriminarea atunci când e vorba de accesul la Uh, piață. De asemenea, aceasta cu protecția datelor cu caracter personal. Acest lucru va duce la servicii de mai bună calitate. De asemenea, pasagerii și dreptul acestora în contextul multimodal, Comisia face un studiu de impact cu privire la diferitele opțiuni de care beneficiază uh, călătorii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dezbatere